So, good afternoon. I'm speaking now in German. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua. O să vorbesc în germană acum. Am uh, pierdut un coleg în, în, pentru uh, care s-a dus în slujba structurilor politice naționale, un coleg din Suedia care acum uh, activează în Parlamentul suedez. Sperăm că nu va da uitării chestiunile europene și va continua pe această cale. Îi urăm foarte mult succes uh, în politica Suediei și urăm bun venit uh, unui nou coleg din Finlanda, San Portero. Îi urăm bun venit. la grupul EFD. Astăzi trebuie să includem pe alegerea de zi, pe, scuzați, pe ordinea de zi și alegerea unui nou vicepreședinte. Uh, sunteți de acord să adăugăm așa acest punct pe ordinea de zi? Cred că ați primit la timp uh, această informație, deci putem să facem această adăugire pe ordinea de zi. Doamna președinte, eu nu am uh, primit nicio informație. Posible es que lo pospusiéramos para la próxima reunión de la comisión. Dacă am vrea să amânăm uh, pentru următoarea uh, ședință a comisiei noastre. Dacă nu ați primit această informație cu privire la vot, dar ați aflat totuși că că uh, colegul uh, care a plecat a propus pe altcineva în locul său, nu are rost să amânăm. Nu avem un motiv uh, un motiv pertinent pentru care să facem acest lucru. Domnul Tacola, aveți cuvântul. Arvăză puiotea. Doamna președinte, Aș dori să urez bun venit noului nostru coleg. Dat fiind că urmăm uh, um, uh, procedura de hont în acest parlament, ar trebui să o urmăm și de această dată. Și vreau să vă spun că îl cunosc pe domnul Terho pe noul nostru coleg și va, uh, își va îndeplini cu brio îndatoririle de vicepreședinte. Doamna Hannibal are cuvântul. Intervenție fără microfon. Um, Sunt de acord cu doamna Badia Cucet, fiindcă nici eu nu am primit nicio, nici eu nu am primit vreo înștiințare și dacă nu putem totuși să amânăm pe ședința viitoare, până la ședința viitoare, măcar până mâine, pentru a putea să discutăm la nivelul delegaților. Also ich könnte jetzt ja abstimmen lassen und dann hätten die, hätten die Befürworter eine mehr. Bun, să vedem, să supunem la vot. Dacă așa hotărăște votul, atunci fie. Și dacă așa doriți, putem amâna pe mâine. amânăm pe mâine? Lăsăm pe mâine? Bun, atunci da, facem asta pentru a nu mai discuta acum. Dar nu putem uh, să uh, amânăm ad infinitum. Doamna Batia, nu, mi s-a părut că am cerut ceva deosebit. Aveam ordine de zi, mi s-a propus să se modifice aceasta, e vorba de alegerea vicepreședintelui, eu știu care sunt regulile, însă vă spun că nu cerem decât puțin timp pentru a vorbi între noi și, doamnă Pac, știți foarte bine ce am votat data trecută. Știți campania făcută de partidul domnului Terho în Finlanda. Știți că valorile pe care le-a apărut nu sunt tocmai cele pe care le împărtășim și noi. Deci de aceea mi s-ar părea cuvenit să discutăm puțin înainte de a trece mâine la vot. Hanu, Hanu, you don't have the floor. Hanu, îmi place mult de tine, însă nu îți mai dau cuvântul. Deci nimeni nu mai ia cuvântul. Nu este o dezbatere. Am acceptat că vreți să votați mâine, după ce veți vorbi, deci data viitoare. Acum spuneți că mâine, deci eu cred că ar trebui să o facem mâine la ora 9, după care vom face ce trebuie să facem. Vom alege un nou vicepreședinte. Nu trebuie acum să modificăm totul, nu facem decât o amânare pentru mâine, pentru ca toată lumea să aibă posibilitatea de a se gândi la asta. Vă mulțumesc pentru înțelegere, îi mulțumesc și noului coleg pentru înțelegerea față de regulile de procedură, deci am reușit să soluționăm această problemă fără prea mari greutăți. Punctul 2 acum, aprobarea proceselor verbale. Nu, dacă aveți, dacă aveți aici comentarii, vă rog să ni le spuneți înainte de sfârșitul acestei ședințe. Dacă nu, le aprobăm. Punctul 3 de pe ordinea de zi. Aș vrea să vă reamintesc că această reuniune este transmisă pe internet, o puteți vedea din Finlanda dacă vreți și sper că și col fostul nostru coleg, domnul Timosoini, se uită din Finlanda și poate că își schimbă Uh, și ideile. Am văzut ce s-a întâmplat cu alcătuirea noului guvern finlandez. Deci noi îl vom sprijini pentru a-l ajuta să-și schimbe ideile și sper de asemenea că și colegul care vine acum din Finlanda va reprezenta țara sa așa cum trebuie. Domnul Soini era foarte elocvent, nu era neapărat anti-european aici, ci își apăra principiile cu tărie. Avem toate limbile astăzi, cu excepția Cehii, a Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Maltezei și a Suedezei. Celelalte limbi, prin urmare, sunt uh, oferite astăzi. Aveți interpretare în acestea. Acum, în ceea ce privește chestiunile recente, am avut eticheta privind patrimoniul european. Între timp, lucrurile progresează destul de bine la acest dosar. Eu și cu raportorul am negociat cu Consiliul pentru a avea o lectură pentru a avea un acord în a doua lectură cât mai repede cu putință. Deci am făcut tot posibilul și am reușit și suntem foarte mulțumiți de faptul că am reușit să progresăm. Toți raportorii din umbră au fost informați în legătură cu ce se întâmplă, deci nimeni nu poate susține că lucrurile s-au făcut în spatele ușilor închise. Ministrii de cultură au ajuns la un acord politic în ceea ce privește textul de compromis între Parlament și Consiliu, iar acum Consiliul uh, își dorește, dorește să își emită avizul oficial în iulie. Așa se întâmplă întotdeauna. Deci, după care, în septembrie, la prima reuniune a Parlamentului, vom vota textul. putem uh, fi siguri că aceasta va da roade și că le vom da șanse cetățenilor să se apropie, să se simtă mai apropiați de cetățeni. Și sperăm că și în Finlanda patrimoniul european, deci această nouă etichetă va fi încununată de succes. După cum știți, a avut loc o delegație a Parlamentului la Turcu și la Tallinn, iar colegii Er- care au avut uh, ocazia să participe, pot să ia cuvântul acum. Doamna Lockegaard. Domnul Lockegaard, mă scuzați. Trebuie să vă spun că am avut o săptămână foarte rodnică la Turcu și la Tallinn. Uh, we, uh... We experienced a very well organized Totul a fost foarte bine organizat. Programul a fost foarte bun. People that uh, were... Oameni uh, foarte bine pregătiți, uh, care au dat dovadă de entuziasm, au fost în spatele acestui program. Eu personal pot să vă spun că am fost impresionat și mulțumit. Știm că Hanu este din Turcu și ne-a pregătit o seară minunată acolo. Ocazie cu care am putut cânta și câteva cântece populare finlandeze. Putem spune că evenimentul de la Turcu a fost totuși încărcat, programul a fost foarte lung. Am reușit să vedem multe din lucrurile care au loc acolo în momentul de față și dacă e să comparăm cu vizita de la Tallinn, aș spune că acolo bugetul a fost limitat, însă în ciuda acestui lucru au reușit să organizeze niște evenimente foarte creative. Și asta ne face să spunem că nu întotdeauna banii au ultimul cuvânt de spus. Bineînțeles, cu banii, dacă ai fonduri, poți să faci multe, însă dacă ești inspirat și dacă vrei să faci ceva pentru orașul tău, cu siguranță găsești idei uh, foarte bune. Am vorbit cu organizația de acolo cu experiență, despre experiența lor, despre cum am putea sprijini următoarele orașe care sunt uh, candidate pentru a fi capitala culturii. Maria, mulțumesc. Eu aș vrea să adaug câteva lucruri la cele spuse domnul Lockegaard. Călătoria a fost uh, foarte reușită, am reușit să facem foarte multe. Vreau să-l felicit pe Hanu, deoarece deși avem opinii divergente în anumite chestiuni, uh, la Turcu vizita a fost organizată în mod excelent. Îi mulțumesc pentru invitația dumnealui personal de acolo. Deci felicit uh, organizatorii din ambele orașe. Mai ales pentru că Uh, i-au implicat foarte mult pe cetățenilor în organizarea evenimentelor, ceea ce e fundamental. Deci îi felicit și le mulțumesc tuturor celor care au uh, făcut posibil această vizită. Bine, Turcu. Hai. Go on, but short, please. Scurt, vă rog, ați fost la Turcu. Byłem w Turku, chociaż wcześniej z panią przewodniczącą na festiwalu w Cannes, ale zdążyłem być w Turku. Znaczy, jedna ważna... Jedna ważna... Mulțumesc. Am fost uh, puțin înainte și la Cannes, înainte de a merge la Turcu, însă am reușit totuși să mă deplasez acolo. Aș vrea să vă spun că, după părerea mea, Ceea ce contează e că nu trebuie să fie un oraș uh, de vis, uh, extraordinar, cu o structură excelentă pentru a putea fi capitala europeană a culturii. Nu neapărat. Ideile sunt mai importante, creativitatea, toate acestea sunt uh, elemente esențiale pentru a deveni o capitală europeană demnă de acest nume. Deci nu neapărat e nevoie de metropole. Uh, și eu cred că ar trebui să apărăm această idee a unei rețele a capitalelor europene. Doamna Pac, aș vrea să vă reamintesc că la ultima sesiune de la Strasburg am soluționat problema uh, legată de Sarajevo. Am avut o majoritate covârșitoare, nu am avut chiar unanimitatea, însă s-a creat deci această excepție 2013 Sarajevo, capitala europeană a culturii, la 100 de ani de la izbucnirea primului război mondial. În 2015. Bucuria este foarte mare, însă nu am învins, deoarece trebuie să-i convingem și pe cei de la Consiliu care trebuie să dea și ei undă verde acestei uh, derogări. Deci noi am hotărât să stabilim această excepție pentru 2014. Es muss also im Juli uh, lau... Trebuie să-i convingem pe miniștri din țările noastre, în primul rând, să ne adresăm miniștrilor noștri de cultură pentru pregătirea acestei sesiuni a Consiliului. Eu voi trimite o scrisoare tuturor miniștrilor de cultură, însă vă rog să mă ajutați și dumneavoastră să discutați cu miniștri din țările dumneavoastră. Punctul 4 acum. Sistemul școlilor europene. Știți că aceste școli au fost înființate pentru ca um, copiii funcționarilor europeni să își poată uh, continua studiile în limbile lor. E vorba de profesori care trebuie angajați de programul școlar și domnul Cavada s-a ocupat de acest lucru. Azi dimineața a avut uh, loc o întâlnire cu secretarul general al școlilor europene, cu reprezentanții părinților, ai profesorilor, îi dau cuvântul uh, domnului Cavada, care ne va prezenta acum uh, informațiile în legătură cu această reuniune. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând, aș vrea să le mulțumesc pentru să le mulțumesc tuturor colegilor pentru colaborarea excelentă de care au dat dovadă. Lucrările pregătitoare au fost foarte rodnice la ultima reuniune a raportorilor din umbră, mai ales, care a avut loc pe 13 aprilie. Nu există probleme îngrijorătoare, însă nici nu putem fi prea optimiști și vom vedea în ce privință amendamentele vor fi sprijinite. E un proiect foarte sintetizat, și îl voi explica pe scurt. În realitate, 6000 caractere. Noi suntem limitați la doar 6000 de caractere fără spații, deci asta din motive tehnice și de aceea eu aveam doar două opțiuni, fie să elimin anumite aliniate, să trec peste anumite lucruri importante, fie să sintetizez lucrurile, prezentând principalele puncte pe care um, le-am considerat ca fiind importante. Deci eu am preferat soluția sintezei, deoarece termenul pentru amendamente e prevăzut pentru jumătatea lunii iunie, votul în comisie e pe 14 iulie și dacă totul se desfășoară așa cum trebuie, în cea a doua plenară din septembrie vom vota raportul. Școlile europene și-au dovedit eficiența pedagogică în ceea ce privește învățarea limbilor și în ceea ce privește dimensiunea interculturală. Pot fi un model pentru sistemele naționale și în acest proiect insist asupra organizării și dezvoltării sistemului în sine, însă și asupra nevoii de a promova bacala- bacalaureatul european, de a reforma aspectele bugetare, de a acorda autonomie instituțiilor și de a îmbunătăți programul pedagogic pentru a permite adaptarea sistemului. Mă gândesc la crearea unui certificat de sfârșit de studii uh, diferit de bacalaureat. Asta pentru elevii care trebuie să părăsească sistemul de-a lungul uh, uh, cursului, de-a lungul timpului. Vorbim și de crearea unui temei juridic adecvat pentru funcționarea acestor școli. Noi vrem ca acestea să uh, îi servească și pe alți copii, nu doar pe cei ai căror părinți sunt funcționari europeni. Deci insistăm asupra evoluției și dezvoltării sistemului și asupra nevoii de a promova, după cum spuneam, bacalaureatul european, care are o reputație puternică. Vorbim despre reformarea bugetară și despre autonomia acestor școli. Câteva puncte esențiale acum. În primul rând, școlile europene au fost create în 1953. Sunt o creație inovantă care a venit în urma nevoii de a școlariza copiii care vin din culturi diferite, deci nevoia de a școlariza în limba lor maternă. Există câteva principii cheie. În primul rând, predarea în limba maternă, o educație plurilingvă. În al treilea rând, o predare a limbilor de către profesorii care provin din sistemele naționale. În al patrulea rând, posibilitatea de a avea un program, o programă școlară personalizată. În al cincilea rând, înlesnirea unui uh, anumite mixități culturale și lingvistice, deoarece aceasta este baza uh, așa numitei patrii culturale europene. Modul de funcționare a acestor școli însă nu mai este adaptat modului de funcționare a Uniunii cu 27 de state membre. Constatăm că finanțarea se bazează pe contribuția statelor membre și a Comisiei și eventual din venituri care provin din drepturile de înscriere. Deci trei defalcări. Sistemul actual trebuie revizuit deoarece avem o problemă gravă legată de detașarea profesorilor. Multe țări membre nu văd un raport direct între numărul de profesori detașați de ei și numărul de elevi în limba respectivă. Din 2004, numărul elevilor în secțiile lingvistice a crescut tot timpul, însă acum avem mulți elevi care nu învață în limba maternă ceea ce a dus la a, recrutări suplimentare de profesori. De asemenea, țările care nu detașează profesori ar trebui să contribuie la bugetul acestor școli. Un alt element pentru a respecta filozofia acestor țări, ă, școli, și anume dreptul de a fi școlarizat în limba maternă, trebuie să ne asigurăm că sunt deschise noi secții lingvistice odată ce numărul de elevi Uh, necesar este atins. Un alt lucru, restricțiile bugetare legate uh, provenite din criză și repartiția. Nu trebuie să se aducă atingere situației elevilor și nevoilor lor uh, educative specifice. Mă gândesc la elevii cu nevoi specifice, copii cu handicap. Câteva puncte, deci, cu conotație politică importantă tehnice, de asemenea, care vor fi luate în calcul atunci când voi redacta amendamentele și, dragi colegi, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a asculta părerea dumneavoastră, pentru a discuta împreună. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Locogan. Eh, der er ingen Mulțumesc, eh, domnule președinte. Fără îndoială, școlile europene au nevoie de a fi reformate. Cred că cu soții suntem de acord în această privință. Ehm, de ce iau cuvântul acum în legătură cu acest raport? Anume, pentru că cred că trebuie să fim foarte atenți ca eh, prin acest exercițiu să nu facem o reformă de dragul reformelor, adică să nu aducem atingere uh, principiilor care au stat la baza fondării școlilor europene. Înțeleg că există mari probleme bugetare, înțeleg că trebuie să facem economii, dar cred că dacă uh, intrăm deja în detaliile amendamentelor, haideți să ne reamintim de punct de plecare al uh, solicitarea acestui raport, și anume ca și pentru limbile mici, cum se numesc ele, să existe învățământ în limba uh, maternă. Acesta este principiul uh, de bază, adică fiecare limbă trebuie să poată fi uh, reprezentată corespunzător și sper că veți avea înțelegere pentru faptul că pentru anumite limbi există doar câteva ore pe săptămână predare. Nu trebuie ca aceste limbi mici, uh, cum se numesc ele, să fie uh, să dispară doar din cauza unor restricții bugetare. Știm ce înseamnă limba, limba maternă pentru noi toți, știți ce înseamnă utilizarea propriei limbi pentru patria noastră, ce înseamnă pentru circumscripția noastră, a fiecăruia dintre noi. De aceea m-aș bucura că dacă ar exista un consens în ce privește amendamentele în privința pune la dispoziția fondurilor necesare pentru operarea în continuare a acestor uh, școli. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa v prvom rade chcela poďakovať uh, spravodaj. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să îi mulțumesc uh, domnului Cavada pentru excelenta colaborare, pentru organizarea acestei mese rotunde Mă bucură că um, au uh, participat uh, foarte mulți oameni care um, colaborează direct cu uh, școlile europene, cu părințile, cu comitetele de părinți, cu programele care sunt desfășurate de aceste școli. Am primit niște um, sugestii valoroase în ce privește susținerea acestor școli. Vom avea nevoie de tot mai multe mijloace financiare pentru susținerea acestor școli europene. E evident pentru că suntem tot mai mulți în Europa. Cu bani mai mulți vom putea face mai multe lucruri. Acest lucru e valabil și pentru școlile europene. De aceea, cred că avem nevoie de o mai mare disciplină financiară și bugetară din partea statelor membre care și-au asumat anumite obligații față de cetățenii pe care îi trimit uh, la instituțiile europene și a căror copii învață la școlile europene. Deci, uh, statele membre trebuie să își uh, îndeplinească obligațiile asumate. Este foarte important să susținem în continuarea predarea în uh, limbile numite limbi mici sau minore, uh, nu doar în limbile engleză, franceză și spaniolă, de exemplu. Acum să argumentez că sunt prea puțini copii pentru ca să se reenteze dar în această limbă, eu nu cred că acesta este un argument uh, viabil cu toate că, de foarte multe ori, tocmai acesta este motivul pentru care limba respectivă nu este oferită în programa școlară. Dar important este să nu vorbim cu toții aceeași limbă engleză, ci să mai vorbim și să mai predăm și să învățăm și în celelalte limbi, dacă nu cumva chiar limbile noastre materne. În consecință, nu avem voie să uităm de uh, așa numitele limbi mici. Concomitent, ar trebui să Uh, fim mai deschiși față de alte de instituții uh, europene și din Europa. Dacă, de exemplu, am uh, luat legătura cu NATO sau cu alte mari instituții și organizații internaționale care au structuri similare, um, care au sucursale, filiale în orașele în care avem și noi reprezentanțe, atunci cu siguranță că am putea deveni mai eficienți în raportul costurilor iar în ce privește bacalaratul european și recunoașterea acestuia cred că este foarte important ca copiii să nu fie nevoiți să dea examene suplimentare sau de echivalare pentru recunoașterea bacalaratului european. Mai sunt și alte, multe aspecte despre care trebuie să vorbim, dar deocamdată am vrut să insist asupra acestora. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Paiadeli. Chiria Praedere. Θα ήθελα παίρνω περισσότερο το λόγο για να συγχαρώ τον κύριο Καβαδά. Mulțumesc, doamna președinte. Uh, am vrut să iau cuvântul pentru a felicita pe domnul Cavada pentru acest uh, raport excelent și extrem de pertinent. Nu știu dacă uh, pot și dacă trebuie să mai fac niște, să depun niște amendamente, dar am totuși câteva întrebări. În mai 2009 am înțeles că uh, uh, s-a decis ca școlile de tip 2 să nu mai fie uh, avut în vedere la noile programe. Deci vreau să întreb cum și în ce măsură pot fi incluse aceste tipuri de școli în sistemul școlilor europene în ce măsură poate de asemenea uh, fi eliberat un certificat de bacalaureat uh, care să fie general valabil și recunoscut în toate statele membre. Adică, cu alte cuvinte, care este valoarea de model a școlilor europene? Poate fi transferat acest model uh, în, sistemelor, în sistemele naționale de educație? Pentru că dacă da, atunci ar fi un foarte bun exemplu de coeziune uh, uh, în uh, plan european în domeniul, în domeniul școlilor și al educației. Hanno Takula are cuvântul. Ja arvoisa puheenjohtaja, mä haluan myöskin... Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu antevorbitorilor mei în ceea ce privește felicitările adresate colegului nostru, acest subiect este foarte important. Școlile europene, într-adevăr, au fost o necesitate și nu un lux. Ele sunt destinate angajaților uh, Uniunii Europene, copiilor lor, iar ideea de bază este ca fiecare să beneficieze de uh, o educație în limba maternă. Pe mine mă îngrijorează faptul singura mea îngrijorare este că atunci când se fac reduceri de costuri să nu fie afectate limbile mici. Știu că domnul Cavada este de acord cu acest principiu. Trebuie însă să spunem uh, aceste lucruri răspicat. Grupurile lingvistice, lingvistice mai mici trebuie să fie bine reprezentate aici. Uh, Școlile europene sunt o fereastră către Europa și trebuie să arătăm că sunt de calitate și, după mine, mobilitatea are foarte multe aspecte pozitive, dar uh, s-ar putea ca copiii mici să aibă de suferit de pe urma acestor, acestei circulații și mutări, trebuie să aibă, trebuie să beneficieze de sprijin, să poată învăța în limba lor maternă, astfel încât mutările să fie mai, uh, să aibă să fie mai puțin bulversante pentru ei. Vreau să mulțumesc domnului Cavada pentru raport. Domnule coleg Cavada, am constatat cu surprindere că la punctul 2, din nou formulați o întrebare. A, nu. Îmi cer scuze, spune președinta. La punctul 23, ă, vorbiți de posibilitatea introducerii unui nou certificat ă, de absolvire ă, inferior celui de bacalaureat. În, cred că în ultimul sau penultimul nostru raport pe această temă, un alt coleg a cerut deja așa ceva pentru că s-a, s-a spus că nu este admisibil să existe pos posibilitatea absolvirii școlii doar cu diploma de bacalaureat. Deci dacă copiii părăsesc școala mai devreme, după absolvirea învățământului obligatoriu legal, atunci trebuie să aibă posibilitatea aceasta să obțină un certificat de absolvire mediu. Um, Comisia nu s-a ocupat, uh, Consiliul înalților reprezentanți a statelor membre la fel nu s-a ocupat, nici părinții nu s-au ocupat și doar uh, fac reclamații când uh, trebuie să se mute dintr-o țară în alta, dar mă rog. Deci punctul 23 pentru mine este un punct esențial care nu a fost îndeplinit și care ar fi trebuit să fi fost deja adoptat dacă am fi fost luați în serios. Și sper, domnule Cavada, că raportul dumneavoastră va fi luat în serios și că uh, cei care vor citi raportul dumneavoastră se vor vor angaja pe calea uh, înființării acestui certificat de absolvire medie. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Honeyball. Am fost raportor uh, de două ori privind acest subiect, deci cunosc situația în detaliu. Din păcate, lucrurile se pare că nu s-au prea schimbat de acum câțiva ani când am întocmit eu raportul și cred că trebuie să ne gândim serios la asta, mai ales uh, că numărul angajaților, deci numărul um, solicitărilor de înscriere uh, crește și nu invers. Trebuie deci să avem un sistem care funcționează. Iar la ora actuală sistemul nu funcționează, are foarte multe lacune. Trebuie să ne gândim serios la scopul școlilor europene, la elevii care au dreptul să meargă acolo, fiindcă acum e un fel de loterie. Sunt de acord cu ce s-a spus uh, cu privire la învățarea limbilor, dar aș dori să vorbesc despre recrutarea profesorilor, care nu a fost niciodată deloc ușoară fiindcă a existat tot timpul așteptarea ca ei să fie detașați de, din statele membre. Toate bune și frumoase, până ne dăm seama că statele membre au sisteme diferite de învățământ, iar lucrurile nu sunt deloc ușoare, iar adesea profesorii nici nu vor să-și părăsească țara de baștină pentru a lucra în străinătate. Și când m-am ocupat eu de acest raport, era o penurie de profesori de engleză fiindcă învățământul este de competența autorităților locale în uh, Marea Britanie și nu se puteau detașa profesori, fiindcă și-ar fi pierdut postul în acasă. Și dacă vorbim despre recrutare la nivel local, o idee bună teoretic, uh, care însă s-ar putea să nu funcționeze în practică. Și nu știu dacă până la urmă am reușit să găsim profesori care să predea ce dorim noi să predea. Deci, pentru mine, chestiunea profesorilor, cadrelor didactice trebuie să mai fie aprofundată pentru a reuși să oferim uh, educația la nivel înalt pe care ne, oferim, ne o dorim a fost raportul lui Perry eh, din 2002, apoi do- raportul doamnei Honeyball din 2005 și în ambele rapoarte era cuprinsă această cerință, această solicitare din partea noastră și în ambele rânduri nu a fost luată în serios. Și nu-mi place deloc că eh, domnii de la comisie și din alte comisii responsabile, care și atunci au fost prezenți și acum sunt prezenți în sală, nu au acordat atenție acestor solicitări, care sunt solicitări importante. Poate că un reprezentant al Comisiei va putea să ne dea un răspuns. Domnul Boris are cuvântul după acea comisia. Przyłączyć do gratulații eh, la pana Cavada. Doamnă președinte, vreau să mulțumesc eh, domnului Cavada pentru raportul său, să-l felicit pentru organizarea mesei eh, rotunde de azi, pentru că dumnealui ne-a prezentat o imagine foarte temenică a acestor școli europene Vreau să întreb dacă numărul elevilor eh, este determinat de alocațiile bugetare la nivel eh, european și la, din partea statelor membri sau eh, există totuși, sau ați reușit să stabiliți și care sunt nevoile de fapt pentru efectivele școlilor europene. De ce întreb asta? Pentru că Eh, tot mai mulți oameni eh, eh, trebuie să se adapteze la noile condiții de mobilitate, piața forței de muncă este tot mai flexibilă și oamenii nu migrează numai spre Bruxelles și Luxemburg, acolo unde există importante sedii ale instituțiilor europene, ci avem, și atunci întreb dacă avem informații privind necesarul efectiv de școli europene Ehm, cred că un lucru din raportul dumneavoastră merită subliniat și evidențiat, și anume că există state membre care pur și simplu nu se achită de obligațiile ce și le-au asumat în ce privește participarea cu mijloace financiare și cu delegarea de eh, profesori de cadre didactice la aceste școli. Eu cred că această eh, observație din raportul noastră trebuie eh, formulată în termeni mai puternici pentru ca ea să fie ascultată. Iar în ce privește bacalaratul european, Uh, uneori constatăm că sistemele naționale sunt uh, incompatibile unele cu altele pentru că există uh, școli în care se predă, de exemplu, istorie generală dar uh, în bacalaratul național uh, întrebările de istorie sunt întotdeauna din istoria națională a uh, statului în care, mă rog, se organizează acel bacalaureat. Și în același timp, noi cerem ca bacalaureatul european să poată facilita accesul la orice instituție de învățământ superior din Europa. Yeah. Umberto Mulțumesc și dau cuvântul domnului Marco Umberto Movica din partea Comisiei. Vă rog, aveți cuvântul. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Cavada, pentru prezentarea acestui raport care a beneficiat de opinii din partea uh, altor comisii, cum ar fi cea de buget și Comisia Jurii a Parlamentului European. Comisia și-a făcut astăzi uh, observațiile în cadrul unei mese rotunde conduse de domnul Cavala cu privire la acest proiect de raport. pe care noi l-am evaluat pozitiv în analiza noastră și în concluziile noastre. În ceea ce privește problemele ridicate în timpul acestei ședințe, este vorba mai ales despre de certificatele eliberate de aceste școli, de diplomele eliberate de aceste școli și despre recrutarea profesorilor. profesorilor. În ceea ce privește bacalaureatul, acesta poate fi numit uh, un succes în linii mari, mai sunt și lucruri uh, care trebuie îmbunătățite. Este vorba de uh, punctele necesare pentru admiterea în sistemele naționale. Adesea întâmpinăm probleme în unele state membre în ceea ce privește acest aspect. Iată, deci încercăm să ne ocupăm de el. Vicepreședintele Comisiei, domnul Șefcovici, vinerea trecută a avut o intervenție în cadrul Consiliului de Ministri ai Educației cu privire la acest subiect și aici vreau să trec la celălalt subiect care ne interesează. Este vorba despre detașarea profesorilor în școlile europene. Avem uh, unele posturi uh, care nu sunt ocupate de profesori trimiși de statele membre. Această problemă este importantă din două motive. Mă refer aici la buget. Este vorba de faptul că nu avem resurse, dar se mai pune și o problemă filozofică la fel de importantă. Este vorba despre faptul că școlile europene reprezintă un amestec între sistemul de învățământ național și cel european. Iar uh, detașarea profesorilor creează un uh, fel de altoire a unui sistem cu altul. Domnul vicepreședinte Șefcovici ține foarte mult la acest aspect și se desfășoară la ora actuală demersuri, demersuri bilaterale cu statele membre pentru ca detașarea profesorilor să aibă loc în cele mai bune condiții și mai ales să fie implicate și statele membre care nu își respectă obligațiile. O problemă generală în acest sens o reprezintă faptul că se cer foarte mult profesorii de engleză, vorbitori nativi de limba engleză, irlandezi și britanici, iar numărul de profesori ceruți depășește numărul de profesori pe care sunt obligați statele să-l furnizeze. Numărul de profesori este insuficient, dar deja aceste, aceste state uh, își respectă norma și chiar merg mai departe. În ceea ce privește crearea unui certificat de absolvire a studiilor pentru cei care doresc uh, să urmeze o formare profesională, noi uh, vom prezenta Consiliului această chestiune pentru a... Uh, vom, pre... vom prezenta direcțiunii această chestiune pentru a putea fi discutată și vreau să vă spun că Comisia are un vot în cadrul Consiliului Superior. Este deci nevoie ca statele membre reprezentate să participe proactiv alături de comisie, aș putea spune, în acest exercițiu. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eh, eh, Doamne Moreca, sigur, răspunsul dumneavoastră nu prea ne mulțumește. În 2002 am cerut acest lucru, l-am cerut și în 2005 și în 2011 spunem, spuneți că Comisia va face o propunere. Ce să cred eu din toate acestea? Cred că v-am dat un mandat uh, foarte clar și vi-l dăm acum a treia oară. Deci problema abandonului școlar uh, trebuie uh, rezolvată prin faptul că copiilor li se oferă un certificat cum se cade. Păi nu e nicio problemă cu asta. Și alți copii din alte școli primesc așa ceva când își termină școala. Acum, dumneavoastră personal, sigur, nu puteți să uh, îmi rezolvați mie problema, dar sunteți reprezentantul comisiei și sunteți ofițerul de legătură cu comisia. Deci eu nu consider că este corect și poate ar trebui să-mi fac și eu mea culpa. Poate ar fi trebuit în ultimii ani, anual, să tot întrebăm ce se întâmplă pe dosarul ăsta. Adică, dar, pe de altă parte, eu nu sunt aici uh, profesorul care întreabă dacă v-ați făcut temele de casă. Deci vă rog foarte, foarte serios, eh, cei doi colegi de la comisie, să aveți grijă, vă rog, ca problema abandonului școlar eh, precoce în școlile europene să fie tratată cu maximă seriozitate. Da? Deci să nu faceți totdeauna trimitere eh, la școlile naționale, când, unde Comisia evident nu are niciun fel de prerogative, și să vă ocupați și de această problemă a școlilor noastre europene. Acolo unde aveți ceva de spus, nu faceți nimic și totdeauna faceți numai trimitere acolo unde oricum nu aveți nicio influență. De aceea, vă rog să luați act cu maximă seriozitate de aceste lucruri și vă rog, eh, îi rog pe colegi ca să nu uite ca în această legislatură să mai reluăm această temă. Da? Și în fiecare trimestru eu vă voi transmite aceste întrebări în legătură cu progresul pe acest dosar, o secretariatul să noteze acest lucru. Da? Și așa cum am întreb și pe copiii mei acasă dacă și-au făcut teme la școală, așa o să vă întrebăm și pe dumneavoastră. Domnule Cavada, aveți cuvântul. Vulionca? Dacă mai doriți. Dacă doriți, bine, bun. Dar pe scurt, doamnă președinte, fiindcă Și da, să sunteți oarecum pe bună dreptate enervată de acești nouă ani de a te izbi, de a izbi cu pumnii la o ușă care nu se deschide. Le mulțumesc colegilor pentru observațiile făcute și, bineînțeles, noi uh, trebuie să trecem de la principii la lucruri concrete prin prisma amendamentelor, bineînțeles, vă stau la dispoziție, deci pentru a discuta aceste lucruri. Aș vrea să abordez două lucruri. Una se referă la principii și cea, cealaltă la mijloace. La nivel principiar, aș dori să vă reamintesc faptul că aceste școli europene eh, nu slujesc unui eh, Uh, scop, un, unui scop uh, de ajutorare a, a funcționarilor europeni. Funcționarii care uh, își doresc să-și înscrie um, copiii la această școală au acest drept, nu este un privilegiu. Există și persoane care au un salariu modest de 1600 de euro pe lună la comisie, de pildă. Dacă acești oameni ar uh, lucra la ei în țară, ar, ar avea drept gratuit uh, la învățământ pentru copiilor și nu văd de ce am, ar, le-am refuzat noi acest drept. Și cred că tot orice comitet de întreprindere ar face același lucru. Avem, deci, acest uh, instrument la dispoziție, nu trebuie să îl pierdem din vedere. Și, doamnă președinte, uh, înțeleg că uh, ne bruscați aici. Aceste școli europene nu sunt doar un loc care ajută familiile să-și să-i facă funcțional pe copiilor. Uh, aici se oferă foarte multe aturi lingvistice, o, un uh, amestec cultural și așa mai departe. În multe țări europene, naționalismul care deschide ușa tuturor greutăților respinge multiculturalismul, iar noi trebuie să impunem ordine aici, um, oferind uh, șanse de învățământ copiilor, fiindcă nu este vorba uh, doar de nu este vorba doar de copii funcționari și, domnule Boris, vă stau la dispoziție pentru discuții. Acum, în ceea ce este mijloacele, destul de simplu, bineînțeles, ni se pun probleme de resurse, de buget, chiar dacă Comisia face un efort considerabil și trebuie spus acest lucru, trebuie totuși să ajungem la un sistem de constrângere, de încurajare a statelor membre care nu își respectă obligațiile în ceea ce privește uh, numărul de profesori uh, detașați sau în ceea ce privește finanțele. Înțeleg că toată lumea vrea să vorbească engleză și sistemul este așa cum este, poate că e o presiune asupra Marii Britanii, iar în momentul în care, uh, adăt fiindcă este un sistem comun- comunitar, când dăm mai mult, primim mai mult, deci iată, toată lumea trebuie să facă eforturi. Și încă un ultim aspect, dacă îmi permiteți, Ați spus, dumneavoastră, doamnă președinte, faptul un fapt uluitor. Dacă avem nevoie de 9 ani pentru a face un pas minuscul în, uh, la, în acest sistem, poate că poate că comisia nu și-a făcut cum trebuie uh, datoria și în ceea ce privește cadrele didactice și nu numai. Și ne aflăm aici, în, într-o instituție, raportul de forțe este un vector, un motor și eu propun ca în comisia noastră să se înființeze un comitet de supraveghere care să uh, implice părțile implicate pe care, care am discutat în această dimineață la o masă rotundă Până la urmă, nu aspectele tehnice pun, pun problema. Orice ar uh, zice orice ar zice oamenii politici, vă reamintesc acum uh, cuvintele lui Jean Monnet, care spunea, dacă aș face totul de la început, aș începe cu învățământul. Mulțumesc foarte mult! Uh, uh unii spun că vorbea de cultură, alții spun că vorbea despre că a început cu cultura, alții cu educația sau cu economia, mă rog, dar nu a uitat niciodată uh, învățământul. Mulțumesc, domnule Cavada, mulțumesc uh, tuturor colegilor. Așa, 14 iunie, deadline. Uh, termenul pentru amendamente este 14 iunie. 14 iunie, încă o dată. Uh, adoptare 13-14 iulie și septembrie, apoi votul în plen. Da, asta nu înseamnă că comisia nu trebuie să, că trebuie să aștepte comisia până atunci să ne propună ceva. Deci vă spuneam că puteți deja încă de acum să începeți să lucrați pe dosar, da? Bine. Trecem la punctul 5 al lumii de zi și anume o agentă pentru noi competențe și locuri de muncă. Avem o inițiativă emblematică a Comisiei uh, pentru, cu ținte până la 2020 Uh, inițiativa emblematică privește ocuparea funcției de muncă. Uh, Comisia EMPL are competența pe fondul dosarului, dar Catarina Nevedalova este colega noastră care ne prezintă acum din punctul nostru de vedere problema. Doamna președinte, vă mulțumesc. Rata șomajului în rândul tinerilor este în prezent de 21,4%. Asta e media europeană, dar există și rate de șomaj în rândul tinerilor de peste 40%. Noi ne bucurăm foarte mult că în cadrul strategiei UE 2020 există și un program, o inițiativă emblematică pentru crearea de noi competențe și locuri de muncă, în special în rândul tinerilor. Mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră cu care am avut discuții utile pe această temă. Pentru că cu toții, nu e așa, vâslim în aceeași barcă. Chiar dacă punctele noastre de vedere diferă uneori, uh, dar um, asta e situația. Avizul nostru este unul foarte scurt, dar el conține uh, enumerarea celor mai importante competențe pe care noi credem că trebuie să le sprijinim în viitor. Vorbim aici, în primul rând, de competențe lingvistice, dar și de anumite competențe practice vocaționale care cu siguranță vor fi necesare, nelipsite în piața forței de muncă a viitorului. Se vorbește și despre nevoia de mai mare cooperare între instituțiile de educație și învățământ, angajatori și uh, Uh, autoritățile uh, naționale din statele membre pentru a putea crea profilul absolventului de școală ideal și pentru a uh, putea să oferim absolventului cu acest profil locul de muncă corespunzător este poate cel mai important element al raportului nostru. De asemenea, mi se pare foarte important uh, problema uh, educației informale și recunoașterea acestui forme de educație și învățământ. Acum uh, vă dau un exemplu. Gândiți-vă la munca noastră a politicienilor. Există foarte multe aptitudini informale care foarte rar sunt recunoscute și pe care noi le dobândim care reprezintă o valoare adăugată uh, la competențele formale obținute de uh, cetățeni. Uh, trebuie să ne folosim mai mult de, de programul Leonardo da Vinci, de exemplu, care ar trebui să beneficieze de fonduri mai multe. Pentru că, iată, programul da Vinci oferă tinerilor posibilități de, um, de a achiziționa competențe noi în străinătate, deci printr-o mobilitate eh, crescută. Nu putem finanța toate măsurile doar în cadrul programului Erasmus, pentru că, eh, pentru că există și alte forme de, de promovare. Eh, Tineretul Mișcare este un alt program foarte util și rugăm Comisia să sprijine acest program și programele similare și pe viitor. Din păcate, uh, mi s-au pus la dispoziție doar 20 de minute și de aceea vreau să ofer și colegilor timpul să, necesar să își etaleze opiniile. Mulțumesc. Tacula. Mulțumesc, atunci dăm cuvântul lui Hanno Tacula. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mulțumesc, doamnă președinte. Lausun kiitoksia myös. În ceea ce mă privește, aș vrea să-i mulțumesc, doamnei raportor, în numele raportorului nostru din umbră, doamna Mănescu, care mi-a înmânat uh, o notă informativă la reuniune. Raportul este bun, se pune accentul pe niște elemente fundamentale. Bineînțeles că dorim să sprijinim o educație mai bună, cu resurse economice mai bune, pentru a avea o creștere durabilă. Este angajamentul nostru în strategia 2020, însă nu putem vorbi despre creștere economică fără să subliniem importanța educației. Un alt lucru care ne preocupă este faptul că trebuie să găsim niște soluții mai flexibile pentru um, cooperarea dintre uh, mediul de afaceri și învățământ, pentru ca prin uh, educație să putem uh, răspunde mai bine nevoilor de pe piața muncii. Da, deci e vorba de această legătură între cele două sectoare uh, care e în interesul tuturor. Aș vrea de asemenea să includ aici universitățile, pe lângă pregătirea profesională. Și asta s-a întâmplat deja în anumite state membre. Însă, doamnă președinte, în ceea ce privește acest program, suntem mulțumiți de el. Suntem mulțumiți de propunerile doamnei Nevedalova și sprijinim această Uh, poveste de succes a Uniunii Europene. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Uh, raportul este foarte important și aș vrea să subliniez în plus încă un aspect care nu trebuie avut pierdut din vedere și anume păstrarea diferitelor competențe din domeniul meșteșugurilor și dezvoltarea acestora. Ehm, eu consider că este un lucru foarte important. De exemplu, ehm, sunt state, ehm, sunt state membre în care nu mai există anumite meșteșuguri, nu se mai pot covește, nu se mai realizează uh, obiecte de fer, fer furjat, nu mai apar garduri decât cele care sunt fabricate industrial, deci e foarte, foarte trist. Tocmai de aceea, în Uniunea Europeană, dar și la nivelul statelor membre, trebuie să luăm măsuri pentru păstrarea și îngrijirea și dezvoltarea acestor meșteșuguri, pentru că în vechile meșteșuguri nu mai există, uh, practic, uh, nici măcar locuri de, de, de instruire vocațională multe meșteșuguri au și o componentă culturală foarte importantă pentru un stat sau uh, altul. Și ar fi foarte bine dacă uh, Europa uh, ar, ar păstra și nu ar lăsa să decadă și să dispară o parte importantă a moștenirii noastre culturale. Mulțumesc, domnul Fizes. Vă mulțumesc, domnule președinte. Felicitări doamnei Nevedalova pentru acest raport care e foarte complet după părerea mea. Aș vrea să mă refer la două lucruri. În primul rând, sprijinul pentru pregătirea profesională. E foarte important să vedem cum putem uh, valorifica această pregătire profesională, care nu ar trebui să fie percepută ca ceva oarecum nedemn, uh, toți părinții vor ca fiilor și fiicelor să devină medici, avocați, să după părerea mea sunt importante și aceste meșteșuguri și aceste profesii care ar trebui să se bucure de același prestigiu ca și uh, profesiile care necesită o pregătire universitară. Aceste profesii sunt o sursă de ocupare foarte importantă și trebuie subliniat asta. Și sunt perfect de acord cu ce a spus domnul Bischi legătură cu meseriile uh, meșteșugărești. Ar trebui să stabilim aici un statut al ucenicilor. Poate că vi se pare că e demodat asta, însă în foarte multe profesii există și această um, poziție a ucenicului și e foarte important ca tinerii să se simtă siguri uh, și să îndrăznească să învețe aceste meserii. Vă mulțumesc. Boris, domnul Boris. Mulțumesc și eu vreau să o felicit pe Catarina pentru acest raport cuprinzător și practic exhaustiv. Însă totuși aș mai adăuga ceva. Timp de șapte ani uh, am avut uh, plăcerea să urmăresc uh, problema educației în circumscripția mea electorală și pot să subscriu celor spuse de domnul Bischi prin faptul că cred că șomajul prin, în rândul tinerilor ar putea să fie redus printr-o adaptare corespunzătoare a sistemului școlar, adică adaptarea sistemului școlar la nevoile pieței de forței de muncă. Deci, uh, uh, meșterii vechi, cam cum este cea a fierarului, a, uh, cum este asistenta medicală, cum sunt alte meșteșuguri și meserii importante fără diplomă universitară, toate acestea ar trebui să fie promovate în funcție de nevoia efectivă de pe piața forței de muncă sigur că piața a fost deschisă pentru ingineri, dar și pentru acești uh, muncitori calificați, pentru acești gășugari, uh, pentru oameni cu uh, calificări vocaționale esențiale, ar trebui să existe aceeași deschidere. Sigur că orizontul de, de planificare, de proiectare a acestor măsuri trebuie să fie mai larg de poate cel puțin 20 de ani pentru că, din păcate, astăzi uh, pregătim uh, tinerii în meserii care sunt deja uh, sortite pieirii. Încă, încă nu știm cum se va contura programul de învățare pe toată durata vieții dar am dori și noi ca pentru Leonardo da Vinci, de exemplu, eh, eh, mijloacele bugetare să fie eh, crescute și ca în acest raport să reasă în termen ceva mai puternici nevoia păstrării învățământului vocațional. Comenius, Erasmus, au ca și uh, au, au efect asupra creșterii uh, șanselor uh, profesionale a tinerilor, dar uh, nu trebuie să uităm de meșteșuguri. Apoi, Fondul Social European, până la urmă, este și el destinat achiziției de noi competențe și cred că și Leonardo ar trebui să fie uh, gestionat și orientat uh, după aceleași criterii ca și Fondul Social European. Iar în ce privește programul de învățare pe toată durata vieții, acesta ar trebui să fie îmbrățisat mai mult și de către Comisie. Domnule Boris, apoi domnule Papa Nicolau. Thank you very much, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Tu... Și eu aș dori să o felicit pe doamna raportor și să fac un scurt comentariu. Într-adevăr, rata șomajului e foarte ridicată, mai ales în perioada actuală. E o situație care trebuie să-i facem față și, bineînțeles, noi, Comisia pentru Cultură, facem propuneri pentru a face pe acești tineri să dobândească abilități care îi vor ajuta să-și găsească un loc de muncă și să-și asigură un viitor. Însă aș vrea să subliniez un lucru. E nevoie de un echilibru clar între abilitățile pe o parte pe care le au tinerii și locurile de muncă care sunt oferite. În multe state membre, mă refer aici mai degrabă la cele care trec prin niște momente foarte dificile din punct de vedere financiar și economic. Deci în aceste țări tinerii au uh, abilități, sunt calificați, însă nu găsesc locurile de muncă adecvate pentru a fi utili societății, pentru a folosi aceste calificări pe care le au. Exodul de creiere E o tendință în zilele noastre care se face simțită din ce în ce mai mult. Pierdem oameni capabili, pierdem tineri foarte inteligenți care încearcă să-și găsească o viață mai bună pe un alt continent, probabil. Și dacă noi nu facem față acestei probleme, viitorul apropiat, va ajunge să fie prea târziu și asta cât de curând. Vă mulțumesc! Acum am plăcerea să salut în rândurile din spate uh, membrii Camerei de Comerț din uh, Tirolia, condusă, o delegație condusă de un fost membru al nostru. Bine ați venit în rândul nostru. Uh, discutăm momentan problema noilor competențe profesionale și cum contribuie ele la noile locuri de muncă ale viitorilor. Vă mulțumim că vizitați Parlamentul nostru și uh, sperăm că veți câștiga și dumneavoastră impresia că noi aici chiar facem ceva și să nu credeți uh, ce vă spun uh, mediile de informare în masă în, despre Parlamentul European, care sunt întotdeauna defavorabile. Acum aș vrea să reacționez la cele spuse de Papa Nicolau și ceilalți culeți dacă avem în vedere Spania, Grecia, vedem că în ambele țări uh, șomajul în rândul tinerilor este foarte mare. Dar trebuie să vedem și care este greșeala care se comite în aceste țări. De ce în țara mea, în regiunea mea, nu există șomaj în rândul tinerilor? Adică undeva ceva e greșit. Nu înseamnă că noi suntem cei mai buni, dar avem un alt sistem. Și mă gândeam că Europa este și un spațiu în care poți să faci uz de bunele practici care funcționează într-un stat membru sau altul. Dar nu numai la noi. Și, și în Austria și în țările de jos există un sistem dual. Adică există o pregătire vocațională atât în școli cât și în întreprinderi. Numai că în multe țări lipsesc acele întreprinderi care asigură locuri de, pentru ucenici, locuri de pregătire vocațională pentru tineri. Este important să nu existe doar mari fabrici, ci să existe și multe mici întreprinderi care uh, pot funcționa ca un fel de pepinieră pentru talentele uh, uh, în plan vocațional. Da? Deci să nu trebuiască să mergi la școală pur teoretică până la 18 ani, ci să poți începe eh, să ai un certificat de eh, competențe eh, de școală medie cu 14 ani, să poți să te îndrepți către o meserie, către un meșteșug la 14, 15, 16 ani și să ai o pregătire vocațională care este însoțită de practică curentă într-o întreprindere. Deci Păcat că în ultimii ani, în țările dumneavoastră, Grecia și Spania, acest model nu a fost discutat, nu a fost acceptat, pentru că cred personal că există foarte multe posibilități de a reduce acest flagel al șomajului în rândul tinerilor. Trebuie să oprim șomajul în rândul tinerilor și tocmai de aceea este importantă această agendă pentru noi competențe și locuri de muncă. Dar ce a spus domnul Boris și Papa Nicolau, Trebuie să avem grijă ca noile programe, și nu vorbesc de bugetele curente, ca noile programe să funcționeze cât de curând și să uh, rămână în funcțiune. Și o spun asta în prezența comisiei. Tineretul în mișcare a fost un program pe care am reușit să-l obstrucționăm. Da? Și acum, iată, vine reculul. Da? Un fel de nor de cenușă vulcanică care spune totuși vrem să unificăm uh, toate aceste aspecte sub un alt nume. Vă spun, stimați uh, colegi, că vom, începând din iunie, vom avea mari, mari confruntări în legătură cu cea mai bună cale de urmat pentru noile programe. Deci dacă vrem o nouă agendă pentru noi competențe și locuri de muncă, atunci trebuie ca uh, succesele noastre emblematice să fie uh, urmărite în continuare, în continuare și multiplicate și de aceea este foarte bine ceea ce ai spus uh, și tu, că putem, trebuie să ne folosim de experiențele pozitive acumulate până acum. Dacă există un uh, uh reprezentant al comisiei care dorește să ia cuvântul? Nimeni nu e aici din partea comisiei? Domnul Uber sau Ubert, vă rog. Doamna um, euh, oui, peut-être... Uh... Da, mulțumesc. Două comentarii, dacă îmi permiteți. În primul rând, Comisia este pe deplin de acord cu sugestiile făcute de doamna raportor. Acestea sunt foarte pertinente. Într-adevăr, ceea ce am subliniat în documentul nostru, în agenda privind competențele pentru ocupare, am spus cât de important este să consolidăm pregătirea și mai ales pregătirea profesională. Și să vă dau un exemplu. Comisia sprijină organizarea a ceea ce numim concursul Euroskills, care are ca scop să valorizeze meserii care provin de pe urma pregătirii profesionale. E vorba de tineri care au dobândit competențe practice în urma acestui tip de pregătire. Noi dorim să continuăm acest program. Văd sugestiile care sunt făcute. Să se continue eforturile pentru a elabora un program comun de competențe europene pentru a pune pentru a putea anticipa nevoile pe care le avem în ceea ce privește concurența, de asemenea, ă, în ceea ce privește competențele, să nu uităm de asemenea că trebuie să creștem transparența și să înlesnim ă, mobilitatea intraeuropeană. Pentru a le permite acestor tineri care nu-și găsesc un loc de muncă în țările sau regiunile lor, deci să le permitem să găsească altundeva în Europa. Deci această panoramă europeană ar putea contribui la atingerea acestui obiectiv și prin crearea unei platforme de schimb între experți europeni în ceea ce privește competențele, deci am putea avea un schimb de bune practici. Deci un exemplu de acțiune pe care o vom întreprinde. Coleg intervenir également du point de vue de... Nu știu dacă dorește să intervină și colegul meu în ceea ce privește educația. Da, colega mea, scuzați. În ceea ce privește temele, chestiunile despre care s-a vorbit aici, în ceea ce privește statutul ucenicului, vrem să evităm aici orice suprapunere cu statutul stagiarilor propus în cadrul comunicării tineretului mijloc. Și în ceea ce privește promovarea programelor, mă refer aici la Leonardo da, da Vinci, suntem perfect de acord cu ce s-a spus. Sunt alles idei, Da, sunt uh, tot felul de idei care pot fi uh, pot fi prezentate și pot fi uh, culese. Cred că în acest context nu trebuie să uităm că fondurile structurale aici ar putea să joace un rol imens. Nu mă refer doar la Leonardo, ci și la fondurile structurale, unde există mult mai mulți bani. Uh, utilizând aceste fonduri, s-ar putea face mult pentru uh, crearea de locuri de muncă, tocmai în aceste întreprinderi mici și mijlocii, în acele manufacturi care uh, sunt dispuse să angajeze tineri în formare profesională. Nu cred că trebuie să depunem prea multe amendamente, pentru că raportul Catarina e foarte bun. Catarina, mai vrei să spui ceva? Ďakujem. V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým. Doamnă președinte, vreau să mulțumesc uh, tuturor acelora care uh, au luat cuvântul, care au acordat atenție uh, acestui program. Multă lume privește cu atenție spre acest program. Am vizitat foarte multe uh, conferințe pe această temă, ultima dată în Turcia, unde există un mare interes față de tema noastră. Mă bucur de asemenea că avem uh, membrii reprezentanți ai Comisiei în sală. Ultima dată nu am avut uh, acest privilegiu și vă mulțumesc că v-ați exprimat în favoarea susținerii întreprinderilor mici care ar putea să intervină în pregătirea practică a tinerilor noștri <clears throat> așa cum a spus și eh, domnul Biscă, există meșteșuguri eh, chiar cu o componentă artistică care trebuie eh, să nu piară și care trebuie susținute în viitor. Sunt mulțumită și sunt de acord cu tot ce s-a spus aici și dacă există și alte sugestii, evident, vă stau la dispoziție și voi încerca să le integrez pe toate acestea. Mulțumesc. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 16 iunie. În iulie votul 14 iulie, se corectează președinta, deci 14 iulie, iunie, în iulie urmează apoi votul în comisie. Și acum, dacă îmi permiteți, vă voi face o uh, propunere. Uh, doamna uh, Truster uh, ar dori, dacă se poate, să fie tratată uh, <clears throat> în mod avansat uh, punctul uh, de pe ordinea de zi a eh, domnului Tacula, pentru că doamna Costa se află încă într-o altă reuniune, așa că <clears throat> trecem la Hanu Tacula, semestrul european pentru coordonarea politicilor economice. Hanu, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. oman da, în legătură cu titlul eh, acestui raport. Um, uh, un scriitor finlandez a spus cândva că toată lumea vorbește despre economie, dar puțină lume se pricepe. Pentru că uh, multă lume dorește să se afirme, dar uh, nu multă lume este uh, chemată. Uh, în mod similar, nici eu nu știu dacă sunt cel mai avizat să uh, fac un raport despre politicile economice. Uh, cel puțin uh, observ că în Europa multe lucruri sunt pe o pantă descendență, că multă lume și-a făcut prea mari datorii și că economia în general este într-o situație dificilă. Aș vrea să discut anumite aspecte care cred că sunt aspecte centrale ale vizului meu să nu uităm niciodată că uh, o pregătire profesională de calitate întotdeauna va fi decisivă pentru creșterea noastră, inclusiv creșterea economică în Europa. Și tocmai de aceea regretăm foarte mult că în uh, uh, raportul anual de creștere al Comisiei, educația nu face parte din cele 10 priorități tratate în raportul respectiv. Și de aceea uh, nu pot decât să reiterez cele spuse de doamna președinte la adresa comisiei, și anume comisia ar face bine dacă s-ar uh, uh, și-ar strânge rândurile și-ar face ceva în ce privește educația și pregătirea vocațională pentru tinerii Europei. Fără această pregătire și calificare profesională nu există creștere în Europa și trebuie să existe un, un standard minim de educație și de pregătire profesională pentru toată lumea în Europa. Vreau să vă reamintesc de un lanț important al, al uh, un lanț trofic important. Uh, deci uh, nu doar pregătirea trebuie să fie bună, ci și pregătirea medicilor, pregătirea profesorilor, a cadrelor didactice trebuie dincolo de asta chiar și promovată și specializarea, um, învățarea pe durata întreaga vieții, um, pentru că obiectivele noastre sunt foarte ambiționate și ambițioase, dar, uh, dar uh, obiectivele ambițioase pot fi uh, atinse doar dacă există și o educație corespunzătoare. Și numai o educație corespunzătoare poate să ne ofere o dezvoltare durabilă. și pentru piața internă, până la urmă, este important să promovăm educația încă de la nivel preșcolar. Nici una din verigi nu are voie să fie lăsată Uh, să decadă, trebuie să ținem cont de toate aceste verici și, și în tot acest uh, lanț trofic, tot acest arc care se întinde de la pregătirea preșcolară până la uh, desăvârșirea pe, la nivel profesional a individului, toate aceste etape trebuie ținute, avute în vedere. Uh, am discutat despre uh, problema abandonului școlar. Cred că trebuie ca, uh, este necesar ca acest abandon școlar să fie redus radical, să intervenim asupra lui cu maximă hotărâre și determinare pentru a ne putea atinge obiectivele până în 2020. Iar calificările profesionale trebuie să fie comparabile între ele. Am purtat discuții cu diferite ministere ale educației și învățământului și multe dintre ele mi-au spus că nu au absolut nicio problemă să să scadă rata abandonului școlar sub 10%. Și atunci eu am întrebat, dar de ce nu s-a făcut atunci acest lucru? Poate că trebuie să mai revedem încă o dată uh, uh, obiectivele ce și le-au formulat uh, ministrii învățământului în acele state membre cu care am discutat. Apoi, în ce privește învățământul universitar. Acesta reprezintă baza inovării, cercetării și unei, unei societăți da, bazate pe inovare și progres al tehnologiilor inteligente. Noi în Europa deocamdată avem obiectivă formulată pe termen scurt și mediu și ținta, ținta noastră întotdeauna este și una economică. Însă trebuie să des, ne lărgim orion, orizontul și uh, să uh, gândim în termeni holistici. Uh, cam atât, doamnă președinte, acesta este mesajul meu. Poate că am pierdut prea multe cuvinte pentru a-l formula, dar acesta este mesajul. Mulțumesc, spune domnul președinte, domnul Papa Nicolau. Vă mulțumesc, mulțumesc domnule raportor, domnul Tacula pentru uh, efortul și munca sa. Acum un an, Consiliul European a lansat ideea semestrului european. Bănuiesc că s-a făcut asta, fiindcă nu ne-am atins obiectivele de la Lisabona și trebuia ca într-un fel sau altul să să ne atingem noile ținte și să ne asigurăm că în 2020 vom registra rezultate mai bune. Chiar dacă există aceste obiective, aceste ținte instituite de statele membre, tocmai ele încep uh, prin a faulta, dacă îmi permite să folosesc acest vocabular sportiv. Așa cum a spus domnul Tacula, în indicațiile preliminare ale statelor membre privind aceste obiective la cele cinci domenii la educație toate obiectivele sunt în scădere. Există reducerea abandonului școlar la sub 10% până în 2020 și cu toții considerăm că acest, acest obiectiv, acest procent nu este suficient și deplângem faptul că obiectivele naționale nu se ridică nici măcar până la acest procent și nici nu se dorește majorarea numărului de absolvenți de universitate până la 40% până în 2020, deci trebuie să cerem măsuri la nivel intermediar din partea statelor membre și, bineînțeles, noi solicităm acest lucru. Nu știu care Uh, va fi situația peste un an, uh, des, cum vom mai discuta atunci, dar uh, nu sunt foarte optimist. Din experiența țărilor care sunt confruntate cu datorii externe, am observat că um, s-a redus drastic finanțarea acestui sector. Acest lucru nu poate să fie decât um, dezavantajos uh, acestui, acestor obiective ale noastre și nu trebuie să uităm că învățământul este un factor foarte important, un vector al inovării, al creșterii economice și mergem mână în mână cu noile tehnologii. Am mai discutat acest lucru deja. Și nu văd cum s-ar putea ajunge la obiectivele noastre prin intermediul politicilor de învățământ actuale. Sunt de acord cu um, spusele doamnei PAC, fiindcă dacă ne uităm la cifre, uh, la angajamente, uh, din domeniul învățământului, ne dăm seama că nu avem de ce să fim optimiști. Vă mulțumesc. Thank you. Uh, yes, I'd like to just... Uh, Doamna Childers, în ceea ce privește cultura și uh, ciclul de monitorizare, acesta a fost deja uh, subminat de austeritate și reducerea costurilor în foarte multe țări, dar mai ales în țări care se, confrunte, se confruntă cu greutăți financiare, ca țara mea, de pildă, unde uh, foarte uh, multe programe de protejare a monumentelor istorice au fost reduse, dacă nu chiar desfințate. Trebuie să ne ocrotim patrimoniul în fața acestor măsuri de, măsuri de austeritate, mai ales uh, când uh, se recomandă privatizări uh, la nivel financiar, recomandat de, chiar de Comisia Europeană. Nu ar trebui să intre aici patrimoniile culturale, culturale, dar cred că se întâmplă acest lucru, din păcate. Uh, mai ales în cadrul programelor femei la nivel european, vedem că se întâmplă acest lucru în curent și cred că ar trebui să ne gândim la acest aspect. Vă mulțumesc! Sigur, cred însă că nu trebuie să insistăm să includem în acest text toate doleanțele noastre, pentru că aici este vorba de semestrul european pentru politici euro- eh, economice. Și Sincer, nu mă bucură că uh, acum uh, încercăm să includem acest text tot ce ne vine în minte pe această temă. Haideți să ne limităm puțin. De exemplu, Hanu, nu cred că punctul 7 poate să rămână în vigoare așa cum este formulat aici, pentru că nu cred că trebuie să crească cu 40% uh, numărul diplomelor universitate. Deci nu doar uh, diploma uh, universitară este o diplomă superioară. Dacă vreți să formulăm ceva de genul acesta, atunci trebuie să vorbim să utilizăm formularea din inițiativa emblematică, să vorbim despre diplome universitare sau grad de absolvire echivalent. Pentru că altfel uh, excludem uh, practic pe aceia care uh, au crescut prin diferite forme de calificare vocațională, care ar putea să fie considerați inferior ca și grad de calificare față de cei care dețin o diplomă universitară. Deci nu cred că ne facem bine dacă folosim această formulare. Vreau să întreb dacă cineva de la comisie uh, dorește să ia cuvântul, doamna Viorela? Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc comisiei și domnului raportor pentru acest proiect de aviz. În uh, mare parte suntem de acord cu punctele de vedere exprimate aici și am luat notă de conținutul său. Aș dori totuși eh, să vă spun că, deși e adevărat că educația nu se numără printre cele 10 acțiuni prioritare din studiul anual cu privire la creștere, totuși acesta solicită Um, statelor membre să um, ofere prioritate cheltuielilor legate de creștere din uh, domeniul învățământului, mai ales uh, pe perioada 2011-2012, iar la prioritatea numărul 4 se dorește uh, sporirea caracterului, caracterului atractiv al muncii și la alt punct unde se dorește uh, aducerea șomajului înapoi, șomerilor înapoi în uh, câmpul muncii. Uh, aici are, este o legătură cu um, învățământul și uh, la punctul 7 în ceea ce, aici se face, um, se subliniază faptul că reducerea domnului școlar și îmbunătățirea uh, calității învățământului joacă un rol foarte important uh, în ceea ce privește penetrarea câmpului de pieței muncii, chiar dacă deci nu se face referire foarte clară la învățământ uh, printre priorități, totuși uh, acesta se regăsește în rândul acestora. Bun, atunci vă mulțumim și mulțumim și lui Hanu Tacălă pentru activitatea sa și pe 14 iunie sau până atunci, nu, se corectează, doamna președinte, pe 16 iunie uh, vom finaliza depunerea amendamentelor și în iulie vom avea votul în comisie. Acum ajungem, uh, trecem mai departe la colega Silvia Costa, care a pregătit un uh, proiect de aviz uh, pe tema Platformei Europene de Combatere a Sărăciei și a Excluziunii Sociale. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Am încercat ca în raportul meu să evidențiez importanța următoarei platforme privind sărăcia. Vreau să subliniez importanța însă între învățământ și eradicarea sărăciei și a excluziunii sociale. Statele membre trebuie să investească cât mai mult și să-și ia cât mai multe angajamente în ceea ce privește investițiile în educație, în pregătire. De asemenea, trebuie a crescut nivelul general de învățământ. Așa cum menționa și reprezentantul Comisiei recent, e nevoie de eforturi mai mari pentru a, preca, pentru a combate abandonul școlar precoce, mai ales în rândul copiilor cu handicap. E o abordare fundamentală pentru a reduce și sărăcia, sărăcia viitoare care îi uh, pândește pe acești copii. De aceea cer să existe mai multe inițiative în ceea ce privește cadrul european de calificări de competențe, deoarece vedem că acest angajament a acumulat ceva întârzieri. E vorba de recunoașterea și omologarea diplomelor și uh, certificatelor. De asemenea, cerem să întrerupem ciclul sărăciei de la o generație la alta prin asigurarea educației educație artistice, mă refer aici și la sport, deoarece prin aceste două lucruri se pot dobândi competențe care sunt utile pentru viitor. Un alt lucru pe care am dorit să-l evidențiez e importanța unei abordări multiculturale și unei abordări multilingvistice pentru a înlesni integrarea imigranților. Deci există aici două niveluri de educație. De asemenea, să nu uităm anul european al voluntariatului și să nu uităm rolul pe care aceste activități voluntare îl pot uh, juca. În ceea ce privește acum sărăcia, aș vrea să subliniez uh, o temă care a apărut de mai multe ori în discuțiile acestei comisii, temă menționată, subiect menționat și de doamna Pac. E vorba de accesul copiilor, mai ales a celor mm, mai nevoiași, la programe cum ar fi Tineretul în Mișcare. De asemenea, vrem să ne gândim la mai multă solidaritate. Și asta se poate face de asemenea și în cadrul agendei digitale. De asemenea, să nu uităm cât de importante sunt competențele persoanelor nevoiașe. Acestea ar trebui valorificate. De multe ori săracii sunt uh, considerați ca fiind oameni care nu oferă nimic societății, însă să nu uităm că de multe ori competențele acestora, mai ales uh, cele ale femeilor, pot oferi o bogăție socială și o anumită bunăstare chiar, welfare. În ceea ce privește amendamentele privind alte aspecte, știți că raportul uh, inițial are o anumită limitare, deci nu ne putem exprima atât de mult cât am dorit noi. Deci eu am prevăzut amendamente la anumite subiecte importante pe care le, vom, le voi prezenta ulterior. Iată baza de la care vrem să pornim. Mă gândesc de asemenea și la dimensiunea externă a combaterii sărăciei. Aici intervine și problema relațiilor dintre Uniunea Europeană și țările terțe. Însă, deocamdată, aceasta a fost prezentarea pe care am ținut să o fac pe marginea acestui aviz. Who is taking the floor? Sean Kelly. dorește să ia cuvântul domnul Sean Kelly. Mulțumesc. Mulțumesc. La urma urmei, tocmai despre asta e vorba în Uniunea Europeană. Pace și mai ales prosperitate pentru toți cetățenii. Și în acest uh, aviz există multe elemente asupra cărora ne concentrăm. Unul din aspectele esențiale se referă la reducerea abandonului școlar, deoarece odată ce copiii abandonează școala, ajung într-o capcană a sărăciei din care nu mai pot scăpa practic niciodată. Dobândesc obiceiuri proaste, ajung să consume droguri, recur la violență și așa mai departe. Deci de aceea abandonul școlar e un aspect cheie. Și în ultima dezbatere pe care am avut-o, S-a spus că în ciuda recesiunii, guvernelor li se cere să nu reducă cheltuielile în domeniul învățământului. Asta e crucial. Și unul din aspectele vitale care trebuie abordat în mod continuu este îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice și a standardelor acestora, deoarece cu cât nivelul predării este mai ridicat, cu atât există mai multe șanse ca și elevii să uh, meargă în continuare la școală și să aibă un nivel ridicat. În ceea ce vrește acum sportul, ca vector de eliminare a sărăciei și de promovare a incluziunii sociale, din păcate, în trecut nu s-a recunoscut acest rol al sportului suficient de mult și sper să se facă pe viitor. De asemenea, să notăm rolul vital pe care îl uh, joacă uh, activitățile voluntare în ceea incluziunea socială, combaterea sărăciei și crearea spiritului de comunitate de care au nevoie oamenii pentru a aduce o viață bună. Deci acestea sunt elemente vitale, după părerea mea. Provocarea pentru noi acum este că în următorii 10 ani să atingem obiectivele stabilite în strategia 2020, să facem ca acestea să devină realitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Danke. Vă mulțumesc! Domnul Bischi. Doamnă președinte, cred că comunicarea Comisiei este remarcabilă și subscriu și la cele spuse de doamna asta, dar aș face totuși o observație. Oare sărăcia socială nu este și o sărăcie, o penurie culturală? O spun pentru că noi, până la urmă, discutăm aici în Comisia pentru Cultură. Legătura dintre sărăcie socială și sărăcie culturală poate fi foarte bine ilustrată prin problemele care există în orașele mici Eh, poate că nu cu toții avem experiențe similare eh, în acest eh, sens, dar mă întreb și vă întreb dacă n-ar trebui să cerem niște standarde culturale minime pentru, pentru tineri, de exemplu, că vorbim totuși de o populație de vreo 20 de milioane de cetățeni. Trebuie să ne gândim, sigur nu vom rezolva asta azi uh, sau peste noapte, trebuie să ne gândim ce uh, capacități și aptitudini culturale trebuie să aibă tinerii pentru a se descurca în viață. Pentru că pentru că în anumite state eh, membre eh, totul depinde doar de eh, venitul părinților. În alte locuri depinde de facilitățile culturale care există, în, mai ales în localitățile ceva mai mici. Însă cred că ar fi bine să avem o, o discuție de principiu uh, în legătură cu standardele culturale eh, pentru copii și tineri, nu pentru oameni în general, care trebuie oferite pentru a garanta un eh, nivel minim de dezvoltare. Mulțumesc. Intervenție fără microfon a președintei. Doamna președinte, vă mulțumesc, spune doamna Paliadeli. Mulțumesc colegei care a redactat avizul și mulțumim pentru propunerile făcute în text. Fără îndoială, sărăcia este uh, principalul factor care contribuie la excluziunea socială, și anume în două uh, feluri. Pe de o parte, uh, privește pe săracii noștri din Europa, dar privește și pe aceia care sunt săraci și din cauza sărăciei lor s-au refugiat la noi. Deci mă refer aici în speță la integrarea migranților. Apoi, la numărul 9. Ce înțelegeți dumneavoastră prin participarea ONG-urilor? Cum pot fi ele cooptate în efect, eh, în implementarea programului de dezvoltare și în legătură cu punctul 10 cum n-ar trebui să reformulăm acest eh, eh, punct care care cred că, așa cum este formulat, uh, cam uh, are un caracter de, de, de excludere socială când vorbim de persoanele sărace. Mulțumesc. Kiitoksia. Anna Tacula. Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu combaterea sărăciei, um, într-adevăr, o platformă Europeană uh, în acest sens uh, este importantă. Doamna Mănescu este raportare uh, pe acest dosar din partea ALDE. Textul de față um, a, a obligat și pe colega Mănescu la anumite reflexii. În Europa trecem printr-o perioadă de dificultăți financiare economice. În ciuda acestei recesiuni însă, Europa rămâne între regiunile cele mai bogate, cele mai înstărite din uh, lume, dacă nu cea mai bogată, cea mai înstărită. Dacă analizăm diferitele statistici, constatăm că circa 18 milioane de cetățeni din 500 de milioane trăiesc la limita sărăciei. Din aceștia 18, 80 de milioane, ne cerem scuze, uh, foarte mulți sunt uh, copii, un sfert aproximativ. Uh, deci, acestea sunt cifre care ne obligă să intervenim. Și pentru noi, tema educației de aceea trebuie să fie o temă cheie. Nu este suficient să reducem cota abandonului școlar la sub 10%. Fiecare trebuie să aibă posibilitatea să se pregătească general, profesional și așa mai departe. Și pentru noi este foarte important ca problema să fie conștientizată și ca uh, problema să fie într-adevăr uh, îmbrățișată de toată lumea. Nu vreau să arăt cu degetul spre nimeni, ci vreau să uh, îi determin pe colegi să ne gândim la oportunitățile care sunt uh, posibile cu o educație mai bună. Asta este de altfel uh, mesajul uh, doamnei Mănescu. Și eu, ca fost profesor, pot să subscriu la aceste idei. Acum, pot să, să știți că un profesor recunoaște foarte bine cine se află într-o spirală descendentă sau ascendentă a sărăciei în școală și uh, avem nevoie de uh, voință politică pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar. Această voință politică trebuie să existe nu doar în acest for, ci trebuie diseminată și către circumscripțiile noastre în statele membre. Mulțumesc! Uh... Catarina, ai cuvântul. Mulțumesc! Sunt uh, de acord cu cele spuse de colegul meu și anume că educația este cheia succesului în viață. Este singura modalitate prin care putem combate sărăcia. Este foarte important să avem o, și să promovăm o educație și o instruire de calitate. Raportarea în propunerea sa de aviz uh, a formulat, cred că, foarte pertinent aceste obiective. Din păcate, sărăcia este feminizată adică de cele mai multe ori în rândul tinerilor, fetele tinere și femeile tinere sunt cele care au un deficit de educație și instruire și care astfel uh, ajung pe o pantă descendentă a bunăstării sociale. În același timp, uh, trebuie să uh, spunem că activitățile extracurriculare sunt de cele mai mult Uh, voluntară și contribuie uh, uh, prin, într-o manieră informală la o socializare și la o includere a copiilor în societate mai bună. Prin activitățile extracurriculare, copiii dobândesc sentimentul de apartenență la același grup și stima de sine a lor crește. Uh, Eh, în ultima vreme s-a vorbit mult despre digitalizarea diferitelor oferte de timp liber și eh, ofertelor școlare. Eu cred că digitalizarea este într-adevăr o mare oportunitate pentru susținerea eh, pregătirii vocaționale și domnul Bischi spunea că împotriva sărăciei se poate lupta și prin acte de cultură. Ministerul nostru al învățământului, de exemplu, oferă copiilor bonuri valorice care pot fi utilizate pentru accesul la diferite manifestări culturale, la cinematograf, la reprezentații de teatru și astfel și copiii acelor părinți care nu au prea mulți bani la dispoziție au posibilitatea să ă, beneficieze de aceste manifestări culturale. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Nu știu dacă comisia dorește să participe cu o intervenție? Este cineva din partea comisiei? Nu? Nu? Înseamnă că renunțăm la contribuția comisiei la această temă. Doamna Costa, dacă mai aveți uh, dorința să reveniți. Mulțumesc, da. Le mulțumesc colegilor pentru intervenții și pentru sugestii. Eu, bineînțeles, voi face tot posibilul pentru a îmbogăți acest text. E un aviz care poate fi foarte important în ceea ce privește riscul ca strategia 2020 să nu se concentreze, așa cum spunea domnul Kelly, în primul rând pe dimensiunea culturală a excluziunii sociale. Sunt de acord deci cu ceea ce s-a spus. În ceea ce privește cealaltă îngrijorare a domnului Kelly, eu prezinte, s-au prezentat lucrurile destul de sintetic. Da, așa cum spunea și domnul Tacula, pe timp de criză nu trebuie reduse cheltuielile făcute de statele membre în uh, învățământ și în cultură. Și acum în ceea ce prește propunerea domnului Bischi, care spunea că ar fi util să vorbim de niște standarde minime culturale da, eu cred că e destul de complex să ajungem la o astfel de definiție, însă să nu uităm că avem niște standarde minime la care am contribuit și noi, Uniunea Europeană, în ceea ce privește competențele cheie, în ceea ce privește competențele cetățenești. Am avut raportul doamnei Badia și avem niște etaloane clare și conform subsidiarității, toate statele membre trebuie să respecte aceste obiective, însă înțeleg uh, interesul de a face lucrurile mai în profunzime. Ceea ce este doamna Paliadeli, implicarea ONG-urilor. Cred că în multe țări nu E vorba neapărat de o instituționalizare a participării ONG-urilor, Doamne ferește, ci de o anumită însoțire pe care o fac acestea copiilor pentru a-și îndeplini obiectivele de calificare. Mă gândesc la proiecte recuperative, educative, uh, proiecte de asociații de tinere, de ONG-uri, asociații de voluntariat, care au un rol educativ foarte important. Îi remotivează de foarte multe ori pe copiii care au abandonat școala pentru că aceștia să-și uh, reia cursurile. În ceea ce este termenul săraci, da, poate că ar trebui să găsim uh, o soluție între noi. Uh, Vorbim aici de platforma privind sărăcia, deci eu fac referire la acest termen, care poate nu acoperă toate semnificațiile sale. E vorba de persoane marginalizate, din punct de vedere economic, social și așa mai departe. E vorba de uh, contribuția care se pierde, dar ce se pierd competențele pe care le-ar putea avea aceste persoane. Domnul Tacola spunea că 20 de milioane de copii trăiesc în sărăcie, de, și aici trebuie să acordăm prioritate combaterii sărăciei. Știm că există riscul uh, ciclului sărăciei de la o generație la alta. Dacă nu intervenim prin școală, prin educație, prin cultură, deoarece cultura este un factor de ascensiune socială. Deci un tânăr din cinci riscă să fie marginalizat din cauza sărăciei. Și de aceea trebuie prevăzută o mai bună definiție privind accesul tuturor și mă refer aici și la copiii cu handicap, deci accesul tuturor la învățământ, inclusiv a copiilor imigranți. La chestiune de... În ceea ce privește acum stabilirea de obiective specifice privind abandonul școlar. Catrin are dreptate când uh, vorbește despre standardele de calitate. Să nu uităm de asemenea situația femeilor și situația de la o generație la alta. Să ne gândim aici și la rolul pe care îl are pregătirea la distanță, nu doar la pregătirea pe parcursul uh, întregii vieți. Deci cred că e important să avem voința de a acorda atenție acestei forme de sărăcie oarecum imaterială, însă care există. Și să cerem o deschidere pentru integrare. Mă gândeam, de exemplu, la pregătirea și reciclarea nu doar a cadrelor didactice, ci și a Uh, lucrătorilor sociali care au un rol important în viața acestor persoane. Silvia Șuribon. Vi aveam... Mulțumesc, spune doamna președinte. După cum v-am mai spus, uh, uh, acceptăm amendamente până pe 14 iunie și în iulie urmează votul în comisie. Și acum trecem la punctul 8 al ordinii noastre de zi, un schimb de opinii cu Culture Action Europe. Doamna Kish, din partea acestei instituții, este prezentă și îi oferim timpul fără a mai precupeți alte eforturi. Vă oferim așadar posibilitatea de a vă face prezentarea. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Reprezint uh, Culture Action Europe, care este platforma transsectorială ce reunește 80.000 de organizații culturale și de arte, pentru a atrage atenția asupra culturii și sprijinului pentru cultură în Europa la ora actuală. După cum vedeți, această campanie se numește We Are More, noi suntem mai mult. Uh, și dorește să mobilizeze cât mai mulți oameni de cultură și artiști la nivel european și nu numai pentru a atrage atenția asupra contribuției importante pe care și-o aduce cultura proiectului european și a prețioase valori pe care o aduce Uniunea Europeană cooperării culturale. Obiectivele noastre nu vă vor surprinde, sunt două la număr, două obiective cheie. Odată dorim să avem un program ambițios și dinamic, program cultural, și în al doilea rând dorim să sprijinim acțiunile culturale prin fondurile structurale. Știm uh, că la ora actuală contextul nu este tocmai ușor, mai ales când vorbim despre măsuri bugetare, iar uh, această campanie dorește să se încadreze în contextul temporal al negocierilor bugetare ale Uniunii Europene și ne eh, interesează foarte mult avizul acestei comisii către Comisia SURE. Am beneficiat de foarte mult sprijin, începând cu președintele Barroso, care a sprijinit această campanie cu o înregistrare care a fost folosită la lansare. Am dorit ca și Comisia Europeană să facă propuneri ambițioase în ceea ce privește aceste două domenii de politici, dacă dorim să obținem rezultate mai târziu, ne bucurăm să vă anunțăm că începând cu această săptămână avem deja peste 10.000 de semnături la uh, documentul manifest al campaniei și sperăm să ajungem la 20.000 până în luna iulie, iar uh, aceste semnături vor fi prezentate ca un răspuns la propunerea Comisiei la buget și apoi vom prezenta uh, această, această petiție miniștrilor de cultură care se vor reuni la toamnă. Comisia dumneavoastră joacă un rol foarte important pentru noi, de la sine înțeles acest lucru și sperăm că vă putem solicita să ne ajutați să sprijiniți această campanie și sperăm ca dumneavoastră să semnați petiția noastră și ne veți ajuta să arătăm cât de important este acest program. Veți vedea cât de important este pentru noi și ce eforturi desfășurăm, cât de uh, multe uh, și realizările acestea nu vor fi pierdute la următoarea rundă de negocieri bugetare. În uh, statistica Eurostat uh, privind cultura, într-un studiu din 2009, ni se arată că 92% din populația europeană consideră că cooperarea culturală este importantă. Noi sperăm să uh, capitalizăm acest sprijin prin campania noastră și suntem deschiși sugestiilor, părerilor dumneavoastră. Sperăm să conlucrăm și pe viitor. Vă mulțumim foarte mult pentru eforturile pe care le-ați făcut până acum și Uh, vreau să vă spun că împreună suntem mai mult și știm că și Uniunea Europeană este mai mult decât un proiect economic. Vă mulțumesc foarte mult, sper că am putut să vă ofer multe informații pe scurt. Vreau să vă reamintesc uh, de fapt, faptul că organizația care astăzi se numește Culture Action Europe, am cunoscut-o încă din 1992, pe atunci cu numele de European Forum for Arts and Heritage și uh, cu această organizație încă de atunci am colaborat foarte strâns. În ultima perioadă de legislatură am avut chiar o acțiune comună 70 de cenți pentru cultură. Sigur că acești 70 de cenți n-au fost suficienți pentru cultură și nici în legislația următoare nu vor fi uh, suficiența acei uh, bănuți și vă spun sincer, faptul că v-a trimis domnul Barozo un videoclip uh, pentru a susține campania noastră nu înseamnă de departe și deloc nu înseamnă că uh, comisarii au un impact prea mare în ce privește susținerea activității noastre. Trebuie să ne gândim la cadrul financiar următor și la cum vom gestiona din fondurile acelui cadrul financiar activitatea uh, noastră. Noi suntem uh, limitați la ceea ce ni se dă și nu putem face mai mult. Însă, în cadrul noilor programe vom încerca să formulăm niște accente uh, importante și sigur că ne interesează ca uh, președintele comisiei uh, și în capacitatea sa oficială și nu doar uh, cu titlu personal să se angajeze să primim mai multe fonduri pentru aceste teme. Pentru că <laughs> de câțiva ani încoace, cel puțin se știe că cultura poate fi și considerată și un factor economic important, un factor de dezvoltare economică. Deci, astăzi poate oamenii pleacă, își pleacă urechea la aceste argumente prin care încercăm să spunem că Uh, cultura poate fi și un factor de dezvoltare. Uh, noi suntem uh, limitați în posibilitățile de susținere directă, dar invit pe toți membrii noștri să se înscrie acolo, să-și ofere susținerea personală. Motoul dumneavoastră m-a surprins puțin, pentru că am spus în repetate rânduri că profesorul Leiber, din un mare om de cultură german, Ehm, și asta am reiterat în mai multe rânduri discursului mele, ehm, la întrebarea ce este cultura, a spus doar cultura e mai mult. Și acum dumneavoastră spuneți suntem, noi suntem mai mult. Și sper că uh, analogia aceasta este una uh, de interpretare corectă a, a motoului dumneavoastră. Uh, Așadar, eu sper foarte mult că colegii și colegele care sunt uh, prezenți în sală uh, astăzi seara se vor duce acasă la calculatoarele lor și vor semna acțiunea dumneavoastră. Și eu voi face așa. Și dacă nu fac nume personal, atunci rog asistenții care sunt în sale să o facă în numele colegilor ca lucru să fie făcut. Da? Sper că și stagiarele mele au auzit uh, aceste cuvinte. Bun, perfect. Atunci vă mulțumesc, doamnă Chiș. Cred că ideea noastră de a veni în fața noastră este excelentă. Mai este cineva de la comisie care ar vrea să ia cuvântul? Nu. Eh, vedeți, Baros a promis ce n-a putut să țină. Da, mă rog. Eh, vă mulțumesc oricum, doamnă Chiș, vă stăm alături, suntem de partea dumneavoastră și eh, vom avea în vedere programul dumneavoastră și în viitor. Acum închei ședința Uh, ordinară comisiei noastre și trecem fără pauză la reuniunea coordonatorilor. Toți aceia care nu au ce căuta la reuniunea coordonatorilor sunt invitați să părăsească sala și să se dedice programe